Uniunea Europeană la uh, NATO. Însă eu mă voi uh, concentra pe faptul că Uniunea Europeană trebuie să-și utilizeze resursele în modul cel mai eficient. Mulțumesc, spune doamna președinte. Astfel încheiem această dezbatere și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume declarația vicepreședintelui Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate pe tema situației din Côte d'Ivoire. Are cuvântul doamna vicepreședinte. Mulțumesc. Onorați deputații, situația din coasta de Fildeș este una cât se poate de precară. Viața ivorienilor, dar și a multor europeni care locuiesc și lucrează în țara respectivă este degradată. Activitatea comunităților internaționale uh, care a avut loc în ultimii ani, uh, sprijinul rezoluției de, rezoluțiilor și uh, încercarea de a restabili aici uh, o situație de ordine nu a dus la nimic. În final, uh, sunt o serie de oameni uh, de ivorieni care lucrează pentru uh, instituțiile de acolo și care au încercat să faciliteze uh, faptul că uh, aceste alegeri au avut până la urmă loc și astfel a putut participa și domnul Outara. Aceste alegeri, uh, la acestea uh, și Uh, domnul Choi, um, reprezentantul special, a jucat un rol foarte important care a confirmat rezultatul alegerilor. Misiunea electorală europeană de observare a alegerilor, a, în care a participat și domnul Cristian Preda și cred că va vorbi și dânsul despre acest lucru, uh, a ajuns la concluzia că alegerile au avut loc în condiții democratice. Mulțumesc și îl felicit pe domnul Preda și pe echipa sa pentru curajul de care au dat dovadă și pentru munca excelentă pe care au desfășurat-o în condiții foarte dificile. Rezultatele Rezultatele au fost uh, confirmate de Comisia Electorală Independentă și certificate de uh, reprezentantul special al Secretariatului 1. Președintele Barroso și cu mine am fost printre primii care l-am felicitat pe președintele Outara cu ocazia câștigării alegerilor. Comunitatea internațională a fost unanimă în ceea ce privește recunoașterea sa iar uh, Uniunea Africană a fost și ea uh, clară în mesajul său. Domnul Outara este președintele legitim al Coastei de Fildeș adunarea parlamentară mixtă UE-ACP a fost cât se poate declară în declarația sa. domnule președinte, noi facem un apel la toate uh, forțele politice uh, de, din coasta de Fileș de a respecta rezultatele alegerilor, de a asuma răspunderea și de a evita orice fel de conflicte. Toate eforturile trebuie să se concentreze pe un transfer pașnic al puterii. Uh, Rezoluția 1 vorbește despre măsuri structurate, astfel încât să aibă loc o tranziție pașnică și să se recunoască alegerile. Organismele uh, africane Uh, sunt dispuse să recunoască aceste alegeri și Uniunea Europeană dorește să se ia măsuri țintite și noi am spus acest lucru cât se poate de clar și la Consiliul de Ministri de Externe. Suntem dispuși să luăm măsuri pentru a sprijini autoritățile alese în mod legal. Evoluțiile din coasta de Fildeș au fost urmărite uh, îndeaproape de mulți actori și de uh, mass media ne aflăm într-o situație de post-conflict și, și condițiile sunt dificile, iar tranziția democratică este de asemenea dificilă. Rezultatele uh, din această situație ne va transmite un uh, semnal puternic în favoarea democrației și sperăm că situația se va rezolva. Răspunsul Uniunii Europene la această criză este vital. Ca un actor important în comunitatea internațională, rolul nostru va fi unul de sporire a credibilității, de îmbunătățire a democrației. Dacă acțiunile noastre vor putea duce la o restabilire a păcii, atunci uh, va fi foarte bine și vom răspunde și dorințelor ivorienilor care doresc să aibă parte de democrație. Mulțumesc! va, vor vorbi acum cei care vorbesc în numele grupurilor parlamentare din partea PPE-ului, domnul Preda, două minute. Euh, euh, reprezentant. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, m-am deplasat în uh, Codivar pentru a conduce misiunea de observare procesului electoral și o să încep prin a evoca curajul și angajamentul observatorilor din 27 de state membre, mai mult de 100 de persoane, 120 de persoane că s-au deplasat acolo la fața locului și au făcut ceva extraordinar. Și au văzut în primul rând că cetățenii de acolo spuneau cu toții că suntem obosiți. Aceasta era cuvântul care se repeta tot timpul, spunând practic că alegerile erau uh, sfârșitul unui ciclu politic foarte lung și că voreau să se termine cu această situație. Domnul Mugabe a refuzat să cedeze puterea în urma alegerilor și practic uh, a reușit să fabrice un consiliu, consiliu Constituțional marionetă care să întoarcă situația în favoarea sa. Practic, astăzi, în loc de sfârșitul crizei, situația s-a agravat, s-a complicat și echilibrul fragil pe care uh, îl, îl aveam uh, Uh, s-a transformat într-un început de confruntare. Eu vreau să vă spun acum că această confruntare practic uh, de neevitat și trebuie să vedem ce se întâmplă cu voturile din cazernele militare la primul și la al doilea tur. Se observă deci o situație foarte dificilă și extrem de delicată. Nu pot să închei fără a mai menționa faptul că apreciez foarte mult hotărârea doamnei înalt reprezentant, angajamentul său în favoarea dezvoltării și rezolvării acestui dosar și vreau să pun o întrebare pentru că văd că Consiliul a spus că vor exista niște măsuri uh, restrictive în curând, dar când? Vreau să știu când se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Urmează următoarea vorbitoare. De Kaiser. În numele socialiștilor, timp de 3 minute, doamna de Kaiser. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să-l felicit pe colegul meu, domnul Preda și echipa sa pentru munca extraordinară pe care au depus-o. În același timp, doresc să o felicit și pe doamna Ashton, înaltă reprezentant, pentru hotărârea de care a dat dovadă împreună cu toată comunitatea internațională în monitorizarea alegerilor. Eu cred că toți cei care uh, sunt interesați de să, ca aceste misiuni electorale, instrumente extraordinar pentru a favoriza democrația într-o țară, să funcționeze, e bine, faptul că există o monetarizare atât de rapidă ca urmare a unei tentative de a schimba rezultatul alegerilor, ei bine, vedem că această misiune a fost eficientă. Și sperăm, sperăm, acest lucru ne face plăcere și sperăm că se va putea uh, repeta acest exercițiu și în alte contexte, în cazul în care, din păcate, s-ar mai vi o astfel de situație. Apoi, Ouattara nu este candidatul Europei, subliniez acest lucru. Întreaga comunitate internațională s-a mobilizat. Uniunea Africană, Comunitatea Economică a Africii uh, Orientale, Națiunile Unite, Europa și așa mai departe, cu un singur glas. Și trebuie să marcăm acest, uh, această intervenție a comunității internaționale. Cei care l-au susținut pe domnul Ouattara au manifestat pe străzi, dar acest lucru suscită oarecare ne liniște din partea mea, pentru că nu știu dacă se poate găsi o soluție pașnică când se manifestează pe străzi. Și aș vrea să revin la un document care în momentul de față este doar o ciornă, care a fost de altfel discutată la ultima ședință ACP în Kinshasa și unii dintre noi au fost prezenți la această ședință și care evocă provocarea majoră pentru democrație și pentru respectarea legii constituționale, având în vedere un reprezentant african și european care sunt autorii acestui document. Și în acest document sunt foarte multe prevederi juridice și așa mai departe și există trei pagini referitor la modul în care se va împărți puterea în momentul în care un partid va încerca să acapareze puterea. Deci trei pagini, un, un fel de mod de utilizare manual al utilizatorului, cum trebuie să facem, cum trebuie împărțită puterea. Pentru că dacă există manifestări, uh, manifestații în stradă, dacă uh, există un, o persoană care a câștigat alegerile, care a fost recunoscută, apoi poate avea loc împărțirea puterii. Vă sfătuiesc să citiți acest document, e foarte instructiv și care demonstrează de altfel că această cultură politică africană nu uh, cunoaște poate foarte bine democrația, dar cu siguranță cunoaște foarte bine negocierile. Mulțumesc! În numele liberalilor, doamna de Sarnez. Mulțumesc foarte mult. Uh, practic, uh, uh, ne găsim la câteva ore înainte ca partizanii lui Ouattara să nu ajungă la radio, la televiziune și așa mai departe un moment crucial și temerile sunt cât se poate de reale. Prima noastră responsabilitate este apelul la calm și la dialog și ține de asemenea și de responsabilitatea fiecărui lider ivarian, adică cel care uh, a pierdut alegerile, dar și cel care a fost ales, ei trebuie să facă totul pentru a evita violența într-o țară care a suferit prea mult în ultimii ani. Primul mesaj. Al doilea mesaj. De la început, comunitatea internațională, Europa, dar și Uniunea Africană, europeană au vorbit într-un singur glas și s-au mobilizat pentru ca să fie respectate rezultatele alegerilor, trebuie să continue pe aceeași cale, iar sancțiunile prevăzute trebuie să fie cu adevărat puse în aplicare. Gabo trebuie să recunoască înfrângerea și trebuie să se lucreze fără uh, încetare la reconciliere. Nu trebuie să uh, lăsăm nimic înainte ca situația să nu se stabilizeze pe deplin. Mulțumesc foarte mult, doamnă înalt prezentant, să transmiteți mesajul nostru în această seară. Mulțumesc foarte mult, doamnă Desarnez, doamna Durand. Un minut și jumătate din unele verzi. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, ca și cei care au luat cuvântul înaintea mea, subliniez cât de gravă este situația astăzi. Criza politică este gravă, există și riscuri de înfruntări care ar putea să ducă în orele ce vor urma la o intensificare a tensiunii. Și este evident că salut uh, poziția foarte clară a unii, comunității internaționale și în acest sens, dincolo de nevoia de a avea democrație, de a respecta legea, uh, ne dorim, bineînțeles, să transmitem un semnal, un semnal clar și anume că alternanța în Africa este posibilă. Pentru că dincolo de situația acestui popor, dincolo de securitate, dincolo de tensiunile care există în această țară și care vor exista probabil în lunile ce vor urma, există semne de întrebare referitor la țările din vecinătate, unde vor avea loc alegeri și unde ne putem pune întrebarea dacă va exista o alternanță între un președinte uh, care uh, poate fi schimbat. Bineînțeles, poporul din Côte d'Ivoire a suferit deja foarte mult. Mă gândesc, spre exemplu, și la poporul din Congo, care se va afla anul viitor într-o perioadă electorală, în 2011. Deci, fără a face presupuneri în ceea ce privește rezultatul final, este evident că alternanța democratică trebuie să poată fi organizată cu sprijinul comunității internaționale, ca un semnal clar împotriva tuturor celor care vor încerca să organizeze masacre sau sau uh, să ia drept o uh, ostatec opinia publică și societatea civilă. Vă admir, doamna Ashton, pentru modul în care veți uh, face eforturi pe viitor pentru a putea menține pacea în acest continent. Mulțumesc și are acum ar cuvântul domnul Hoaro, un minut și jumătate din partea GUE. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentat, dragi colegi. Suntem cu toții interesați și îngrijorați de criva extremă care domnește astăzi în uh, Côte d'Ivoire, uh, decizia Consiliului Constituțional din această țară a repus în discuție niște rezultate ale unor alegeri oficiale și consfințite de Comisia uh, Electorală. Această hotărâre a Consiliului Constituțional este condamnată în unanimitate de toată lumea, Uniunea Europeană, ONU, Uniunea Africană, Adunarea Parlamentară a CPUE și așa mai departe și cu siguranță și noi, Parlamentul European, cu toții cerem uh, respectarea alegerilor și a rezultatelor alegerilor și uh, instaurarea noului uh, președinte, așa cum se cere conform codului, uh, uh, conform codului electoral și al uh, biroului electoral, care, după cum v-am spus, au fost uh, validate de către ONU. Toate grupurile din Parlamentul European au exprimat într-o declarație comună acordul lor privind aceste puncte esențiale, dar au cerut de asemenea uh, Eh, de a înnăbuși orice tentativă de eh, violență, de escaladare a conflictelor care ar putea duce la război civil, ceea ce ar fi pentru Côte d'Ivoire un, un dezastru uman, social și economic, ceea ce trebuie, bineînțeles, să nu se întâmple absolut deloc. Mulțumesc foarte mult, domnule Oaro. Acum urmează doamna Iacolino. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton. Democratia este, într-adevăr, o valoare care nu se poate negocia. Și, de asemenea, nu se poate negocia, nu se pot negocia aspectele care s-au bucurat de consensul poporului, iar aici voința poporului s-a arătat cât se poate de clar. S-a arătat uh, în favoarea unui sistem democratic, iar ceea ce se întâmplă acum cu asta de Finleș aduce prejudicii procesului electoral într-o foarte mare măsură, pentru că procesul electoral ar trebui să fi fost încheiat până acum. Însă opțiunea poporului a fost cât se poate declară și uh, de netăgăduit. Dar până acum, vechiul președinte care este este în continuare în funcție. Uh, Uatara nu și-a preluat încă mandatul și acest lucru nu trebuie să fie acceptabil pentru Parlamentul European și nici pentru nimeni care crede în dreptate. Această instrumentalizare politică a Comisiei Electorale și a Consiliului Constituțional a arătat că uh, de fapt, lucrurile nu stau atât de bine în coasta de Fildeș. Și acest lucru duce la indisciplină, la multă dezordine și la un cadru dificil de guvernat. Iar PPE-ul nu poate să accepte că voința poporului este călcată pur și simplu în picioare. Noi cerem, deci, ca cetățenii care au votat din libertate și și-au exprimat opțiunea, deci solicităm ca această opțiune a lor să fie recunoscută și ca ei să fie conduși de persoana pe care au ales-o. Națiunile Unite trebuie să se implice și ele în acest proces. Noi sperăm că această criză va fi rezolvată cât se poate de rapid și ne bucurăm uh, de pentru contribuția doamnei Ashton, care a spus deja că dorește să vorbească cu determinare. Mulțumesc, domnul Arif. Doamna președinte, doamna înalt reprezentant, dragi colegi, au avut loc alegeri în cote d'Ivoire. Comunitatea internațională uh, acceptase ca aceste alegeri să fie amânate an de an. Și, bineînțeles, aceste uh, amânări au dus la dificultățile pe care le cunoaștem în momentul de față. Însă aveam speranța că spiritul democratic o să aibă câștig de cauză într-o țară care s-a confruntat cu dificultăți atât de mari. Comunitatea internațională și mai ales Uniunea Europeană, în jurul doamnei Chiate Ashton și prin colegul nostru, domnul Preda, s-a mobilizat. Și trebuie să ne bucurăm de faptul că alegerile s-au derulat în cea mai, cele mai bune condiții, în mod transparent și fără violență. Campania electorală Uh, având în vedere calmul care a fost prezent, uh, ne-a condus la gândul că rezultatele vor fi acceptate de toate părțile implicate. Însă, din păcate, astăzi rezultatul democratic este negat de președintele care a pierdut alegerile. Și știm că uh, mâine vom vota această rezoluție în așa fel încât să transmitem un mesaj clar domnului Gbagbo și anume că el trebuie să respecte voința cetățenilor din Cote d'Ivoire. Nu poate să se agățe de putere, nu poate să uh, Uh, uite uh, trecutul său. La un moment dat a locuit în Europa și a cunoscut idealurile de democrație pe care în mod normal ar fi trebuit să le apere în țara sa. Trebuie să dea dovadă de curaj. Ca vicepreședinte al uh, adunării parlamentare ACP, doresc să subliniez faptul că pe 3 decembrie s-a adoptat o declarație la Kinshasa care a care a condamnat în mod clar decizia Consiliului Electoral de a nu valida uh, rezultatele alegerilor. Regimul domnului Gbagbo nu mai este dorit nici de cetățenii din Cotivar, nici de către vecinii uh, uh, acestei țări, nici de către comunitatea internațională. A venit deci momentul să recunoască faptul că domnul Utara a câștigat alegerile în mod democratic, în așa fel încât acesta să-și poată asuma răspunderea ce îi revine și pe care i-a încredințat-o poporul său. Și în concluzie, dragi colegi, aș dori să spun că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume rolul care revine ei prin mijloacele pe care le are la dispoziție, tocmai pentru a-l convinge pe domnul Gbagbo și guvernul său că jocul acesta trebuie să ia, să, să, să, să ia sfârșit. Nu putem accepta acest lucru la infinit. Mulțumesc, domnule Arif, și acum are cuvântul domnul Gören. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă n-ar fi fost ego-ul domnului Ngago, Côte d'Ivoire ar fi fost un model pentru toate țările din regiune care aspiră la democrație. La ultimele alegeri, poporul uh, din această țară a dat dovadă de mare maturitate posibilă. Mai mult decât atât, uh, instanțele internaționale, mai ales uh, Națiunile Unite, nu sunt impresionate de faptul că cineva nu știe să piardă. Domnul Magabo trebuie să plece și trebuie să își păstreze ultima uh, urmă de decență care, pe care o mai are. Și trebuie ca măsurile țintite pe care le vizăm trebuie să, să, uh, să fie aplicate în mod exemplar pentru domnul Bago și pentru uh, apropiații săi. Întrebarea mea pentru înaltă reprezentantă este următoarea. Ce măsuri se prevăd dacă situația cumva ar degenera și uh, Uh, ce s-ar întâmpla cu cetățenii din această țară și cu persoanele expatriate acolo. Vi se pare suficient, suficiente ce capacități au CDAO și Uniunea Africană pentru a putea eventual rezolva astfel de probleme dacă ele apar? Mulțumesc foarte mult! Acum urmează domnul Rinaldi. Domnul Rinaldi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă Ashton. Costa de Fildeș este acum o piatră de încercare pentru noi și nu avem voie să eșuăm, pentru că în Uniunea Europeană nu putem în niciun caz să recunoaștem o asemenea victorie furată. Și ar trebui în continuare să facem presiune în mod masiv, astfel încât această fraudă uriașă să fie dezvăluită și să fie urmărită în mod corespunzător și astfel încât această, acest guvern nelegitim să plece și cu asta de fie, deci trebuie să știe că acesta este mesajul nostru. Este o piatră de încercare și pentru Uniunea Africană. Și aceasta este o situație într-adevăr interesantă, pentru că acum 15 ani Uniunea Africană nu avea o apariție atât de decisă ca cea de astăzi. Și Trebuie să reușim să depășim uh, principiile din trecut și anume și ideile din trecut și anume că un, democrația și Africa ar fi incompatibile. Noi sperăm că această țară va reuși să treacă de testul prin care trece. Abadu Roma, un mare uh, scriitor din Coasta de Fildeș, a publicat o carte foarte importantă în limba franceză noi așteptăm, uh, așteptăm să auzim vocile animalelor sălbatice. Și în această carte se povestește tot mai istoria acestei țări. Mulțumesc, domnule Rinaldi. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Doamna Băsescu are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Alegerile din coasta de Filde și-au dus la o situație fără precedent după ce ambii candidați la alegerile prezidențiale au revendicat victoria și au numit câte un premier. Există un singur președinte legitim, Ouattara

tot ce trebuia să se spună, s-a spus. Încă o dată, mulțumiri, domnule Preda, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru curaj, pentru munca pe care ați desfășurat-o în timpul alegerilor și este foarte bine că s-a întâmplat așa. Foarte pe scurt, aș dori să evidențiez câteva lucruri. Sunt în legătură cu Ban Ki-moon și am vorbit cu el de la începutul crizei. Discutăm împreună cât este de e, eh, insuportabilă e, eh, situația e, eh, și trebuie să ne asigurăm că reprezentanții noștri uh, pe teren sunt protejați, avem planuri de urgență, eventual de evacuare, așa cum se cuvine. S-a pus aici o întrebare specifică legată de sancțiuni. Sper să am peste câteva zile o listă clară în acest sens, deci cât mai curând posibil și să menținem presiunea pe cât posibil. Există o, un pericol clar de violență și de violent, de ambiguitatea situației. Trebuie să fim cât se poate de lucizi și de pragmatici, să lucrăm împreună cu comunitatea internațională pentru a menține presiunea pe cât posibil pentru ca să ajungem în sfârșit la o soluționare pașnică a conflictului și este exact ceea ce ne dorim și munca pe care o desfășurăm. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton. Acum avem șase moțiuni pentru rezoluție din partea grupurilor. Acum am ajuns la sfârșitul dezbateri, dezbaterii și mai ne reluăm la ora 12. Ora loc la 12.